că putem să finalizăm destul de repede acest tupac. Pe de altă parte, Consiliul uh, stabilește regula, iar Parlamentul se adaptează. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumim doamnă Gular. Votul va avea loc mâine la prânz. Și acum închidem acest subiect. Ajungem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la raportul domnului Palone cu privire la uh, finanțele publice în Uniunea Economică și Monetară în 2011 și 2012. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Palone timp de patru minute. Grazie, președinte. Uh, mic... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau în primul rând să mulțumesc secretariatului eh, și nu neapărat colegilor și raportorilor din umbră, pentru că ne-am confruntat cu o situație în care oameni cu foarte bune idei au dorit cumva să se opună altor persoane, deoarece situația din Europa este îngrijorătoare. Nu am ieșit din criză în Europa. Criza continuă să existe și are un, un impact economic dezastruos. Sunt dezechilibre la nivelul bugetelor naționale, sunt divergențe între statele membre și totuși vedem că situația este precară. Criza financiară devine oarecum o criză socială. Dacă analizăm șomajul, avem cifra de 11% și dacă nu se iau măsuri necesare și urgente ca să revenim la creștere, situația nu se va rezolva. În noul sistem de guvernanță europeană, pachetul celor șase măsuri, de exemplu, avea rolul să ajungem la consolidarea situației financiare în Europa și să avem o situație financiară mai stabilă, dar lucrul acesta nu este suficient deocamdată. Trebuie să accelerăm procesul de reformă, iar cele două propuneri legislative la care se referea și domnul Oliren și alte proceduri care trebuie să aprobate pentru a duce la o uniune bancară și la o, o stabilitate în Uniunea Europeană trebuie să găsim și alte căi de gestionare a crizei financiare pentru a limita impactul asupra economiei reale dar uh, cea mai mare durabilitate a situației financiare este primul pas, iar finanțele publice trebuie să îmbunătățească situația financiară din Europa. Și trebuie să facem acest lucru astfel încât să avem un efect cât mai mic cu putința asupra cetățenilor, firmelor și a Europei în general. Deci trebuie să avem o cotație uh, care să analizeze mai degrabă partea de cheltuieli și nu cea de impozitare. Sunt cheltuieli neproductive, de exemplu, în ceea ce privește administrația publică, mai ales atunci când este ineficientă și nu contribuie la activitatea guvernelor respective. Trebuie să analizăm investițiile productive pentru cercetare, dezvoltare și educație și de asemenea trebuie să ne asigurăm că vom combate evaziunea fiscală. Și de asemenea trebuie să eliminăm cheltuielile publice neproductive trebuie să analizăm cazurile în care nu s-au făcut tăieri suficiente pentru că întotdeauna se adoptă soluția impozitorie, cea mai soluție, cea mai ușoară soluție pentru a reduce datoriile, dar uh, accelerează recesiunea, așa încât măsurile luate de acum înainte nu trebuie să aibă o influență negativă cum consolidarea nu este suficientă, pe lângă consolidarea finanțelor publice, trebuie de asemenea să facem reforme structurale care să creeze creștere economică. Am văzut acest lucru, de fapt, în programul pentru Europa 2020. Trebuie să reducem impozitarea, trebuie să ajutăm firmele uh, să le ajutăm să aibă inițiative și de asemenea trebuie să analizăm rata investițiilor pentru a stimula producția. Austeritatea excesivă pe seama familiilor europene are un efect negativ asupra pieței interne. Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul domnul comisar Oliren. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Palone și comisiei sale pentru acest raport foarte important în acest moment uh, critic pentru Uniunea Economică și Monetară. Am înțeles că dezbaterea a fost destul de intensă, dezbaterea referitoare la acest raport, iar acest lucru reflectă situația Europei în criză acest lucru s-a văzut și din uh, rapoartele uh, referitoare la finanțele publice pentru 2011 și 2012. Bineînțeles, sustenabilitatea finanțelor publice este esențială și salut faptul că raportul dumneavoastră subliniază asta. Și salut faptul că raportul ia notă de uh, măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a-și consolida guvernanța economică și bugetară. Comisia este de acord cu poziția Parlamentului că consolidarea fiscală trebuie să fie uh, abordată într-un mod diferențiat, specific de la țară la țară, pentru a respecta echitatea uh, și uh, dreptatea socială, iar asta uh, corespunde liniei uh, exprimate de comisie în uh, studiul anual referitor la creșterea economică. Raportul, după cum v-am spus, îl, îl văd ca pe unul pozitiv. Unele dintre solicitări sunt chiar deja puse în practică. Mai exact, Comisia deja oferă recomandări detaliate și specifice de la țară la țară statelor membre. De asemenea, uh, analizează deja zona euro în totalitatea ei și publică evaluarea echilibrelor structurale ale echilibrului structural al statelor membre. Stimați deputați, lunile următoare vor fi în continuare dificile pentru că economia este în continuare slabă și cetățenii simt în continuare impactul crizei. Însă indicatorii recenți uh, economici arată semne de stabilizare, iar încrederea în piețele financiare este în creștere. Acest lucru se arată în uh, costul scăzut de creditare ale țărilor precum Irlanda, Spania și așa mai departe. Încrederea a fost stimulată de acțiuni concrete luate la nivelul Uniunii Europene, la nivelul statelor membre, dar și cu sprijinul Băncii Centrale Europene prin tranzacțiile monetare directe. În ceea ce privește deficitul uh, fiscal, acesta a fost redus de la peste 6% în 2009-2010 la aproximativ 3% anul trecut și va ajunge la puțin peste 2% în acest an. Acest lucru este rezultatul uh, muncii depuse pentru consolidarea guvernanței economice prin pachetul, sub pachetul uh, celor șase măsuri, împreună cu Parlamentul, Comisia și Consiliul. Chiar dacă avem mai puține motive de pesimism la începutul acestui an față de anul trecut, nu putem să ne permitem să lăsăm garda jos ci din potrivă, trebuie să profităm de încrederea câștigată pentru a redresa economia și asta cu o hotărâre uh, cât mai mare. Am propus un program pentru o, pentru o uniune monetară și economică aprofundată, o uniune care să poată oferi cetățenilor beneficiile uh, stabilității, creșterii și a locurilor de muncă. Voi încheia cu asta pentru a ne permite să să continuăm, dar mă voi referi la foaia de parcurs și mă voi ralia apelului dumneavoastră de a accelera adoptarea măsurilor Um, din pachetul celor două măsuri, uh, adoptare care depinde de toți actorii implicați, Parlamentul European, grupurile sale politice, fiecare deputat, practic, din acest uh, Parlament. Vă mulțumesc, domnul Caras, în numele PP, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș vrea să spun ceva. Dacă am lua în serios toate aceste măsuri, toate măsuri, domnule comisar, atunci ați fi candidatul potrivit pentru președint, președinția zonei euro, sunteți candidatul pentru uh, postul de uh, ministru de finanțe al, Uni al Uniunii Europene și în acest, în acest context trebuie să consolidăm rolul uh, comisarului de resort în Uniunea Europeană. Și nu este vorba numai despre relația politicilor bugetare ale, Uniun ale statelor membre care trebuie să fie redefinite relația bugetelor naționale cu uh, Uniunea Europeană, dar în același timp trebuie redefinită politica bugetară a statelor membre cu uh, în relația sa cu uh, nivelul regional și local. Însă, până una alta, trebuie să punem în practică ceea ce am adoptat deja. Semestrul european, pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri, pactul fiscal. Toate acestea sunt esențiale pentru o coordonare uh, mai bună a politicilor bugetare. Elanul pe care ni l-am luat trebuie să îl folosim pentru a pune în aplicare și aduce la bun sfârșit reformele și modificările structurale pe care ni le-am propus. Nu ne ajută numai să controlăm bugetele statelor dacă nu avem um, o imagine de ansamblu referitor la uh, specula care se face la nivel regional. De exemplu, avem nevoie de o viziune de ansamblu europeană. Și trebuie să avem și un program foarte clar cu privire la ceea ce vrem să facem. Raportul este unul bun, dar trebuie să facem pași înainte. Mulțumim, doamna Podimata, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Cred că este o coincidență fericită faptul că astăzi discutăm despre raportul domnului Palone cu privire la starea finanțelor publice, în aceeași zi în care um, am avut o altă discuție importantă cu uh, cancelarul Austriei, domnul Feynman, cu privire la viitorul Uniunii Europene. Din această discuție a reieșit uh, un lucru și anume, dacă vrem ca Uniunea Europeană să aibă un viitor, trebuie ca cetățeanul să aibă rolul cel mai important și să întărim democrația și, și să îmbunătățim calitatea democrației. De asemenea, trebuie să diminuăm inegalitățile și să asigurăm o protecție socială mai mare. Doar astfel uh, putem să facem progrese. Trebuie să asigurăm uh, protecție socială la toate nivelurile, nu doar la nivel financiar. Acest lucru trebuie să fie făcut uh, și în practică, nu doar uh, în discursurile noastre. Trebuie să avem uh, practici financiare care să respecte mediul și trebuie să avem reforme structurale care să respecte drepturile sociale și care să contribuie la promovarea unor avantaje la nivel european. Domnule președinte, știu că există state care aplică programe de adaptare și care totuși nu reușesc să găsească acest echilibru despre care vorbeam. De aceea vă solicit să interveniți, să vă mobilizați pentru a garanta acest echilibru, pentru că este singura modalitate prin care Europa poate să aibă un viitor. Și asta ca să nu revenim mereu la același discurs de a pune sub semnul întrebării durabilitatea perspectivelor Uniunii Europene și uh, scăderea încrederii. Domnul Tremosa Ibarsels, uh, două minute, vă rog. Trebuie să ai grijă de finanțele publice pentru a le face durabile și este cea mai importantă problemă a acestei deceniu. Pentru a atinge acest obiectiv, noi considerăm că tăierea chestuielilor este mai eficientă decât sporirea impozitelor pentru că duce la creștere. Raportul acesta arată că trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale în care se manifestă în unele țări europene. Mai mult decât atât, există două idei foarte importante pe care doresc să le remarc acum. În primul rând, Parlamentul European arată că regiunile fără niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește venit, veniturile care sunt finanțate numai prin transferuri de la guvernul central vor avea mai multe eșecuri în, efectul, în efortul de consolidare fiscală. Acest uh, tip de finanțare pentru regiuni este, bună, este proastă pentru toată una. În cele din urmă, regiunile cheltuiesc mai mult decât resursele lor reale pentru că se bazează pe subvenții. Este situația din Spania în ziua de astăzi. La a doua idee, miniștrii și diversele sectoare ale guvernului fără putere ar trebui să fie eliminate. N-are rost să ajungem la consolidare fiscală în serviciile sociale și să menținem o birocrație inutilă. De exemplu, în Spania, de ce avem nevoie de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Ministerul Culturii, când toate competențele în aceste domenii sunt în mâna provinciilor autonome? Și în ultimul rând vreau să mulțumesc domnului Palone pentru toate eforturile depuse uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Tremoso, dar acum cuvântul domnului Eichhut, care îi reprezintă pe vers două minute. voorzitter. En allereerst wil ik de rapporteur, meneer Pallone, bedanken. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului raportor Palone pentru buna colaborare referitoare la uh, subiectul finanțelor publice și aș dori să-i mulțumesc raportorilor din umbră pentru Uh, crearea unei imagini echilibrate al acestei situații. Trebuie să analizăm uh, finanțele publice, reformele pe termen lung, trebuie să încercăm să evităm investițiile în sectoare non-productive. Însă ce spune raportul este că avem probleme în zona euro și anume vom avea uh, o creștere economică negativă și asta din cauza uh, politicilor duse și anume politicilor de austeritate. Nu putem să uh, ne bazăm numai pe austeritate, trebuie să avem și investiții astfel încât economia europeană să crească. Iar acest lucru, investițiile trebuie să aibă loc în sectorul durabil am o întrebare către domnul comisar Ren. Ați spus că toate aceste aspecte sunt deja luate în considerare și că acest, acum, practic, se urmează ceea ce se întâmplă, se merge mai departe față de ceea ce se făcea deja la comisie. Dar cred că asta înseamnă, de fapt, că uh, Uh, facem un transfer de responsabilitate de la mediu înspre forța de muncă și, practic, impunem taxe în anumite domenii. Vorbim despre faptul că este un moment potrivit pentru investiții, că ar trebui eliminate anumite costuri um, care sunt în plus, cum ar fi în apărare, însă Comisia trebuie să analizeze evaziunea fiscală ca o problemă foarte serioasă și trebuie să eliminăm uh, costurile uh, care sunt în plus. Tak tedy dobrý večer po druhé. Eh, já v tomto plénu... Domnul Štrajček, mulțumesc, eh, doamnă președinte. De multe ori am o poziție critică în plen și de aceea mă bucur să pot spune că raportul domnului Palone conține foarte multe elemente pozitive. Multe observații, um, remarci, le putem uh, sprijini, ba chiar vă putem lauda pentru ele. Mai ales uh, apreciem faptul că domnul Palone menționează nevoia de a reforma administrațiile uh, statului, astfel încât povara administrativă să scadă. Scăderea birocrației este foarte importantă, iar acest lucru trebuie spus și în Parlamentul European, pentru că și Parlamentul European impune foarte multe obstacole birocratice. Trebuie ca nivelurile care, uh, nivelurile care sunt în plus la nivelul administrațiilor să fie eliminate. De asemenea, dumneavoastră propuneți să se adapteze uh, formarea profesională și calificările la cerințele pieței și acest lucru este pozitiv. De asemenea, uh, cereți o scădere a taxelor asupra um, forței de muncă, iar acest lucru uh, este de salutat. În plus, dorim o concurență fiscală, să abordăm problema concurenței fiscale, să avem mai puține reglementări, însă Uh, pornesc de la premisa că putem merge în această direcție împreună. Acest raport este foarte bun și mă bucur că pot spune multe lucruri bune despre el. Mulțumim, domnule Strajcek. Are cuvântul domnul Handel. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Spre osebire de mulți alți colegi, am citit acest raport și îmi dau seama că neagă atât de multe realități cum nu am mai văzut de mult în acest Parlament. Da, este corect. Trebuie să combatem frauda și evaziunea fiscală. De asemenea, trebuie să echilibrăm uh, dezechilibrele uh, macrofinanciare. Însă se pune un accent prea mare pe reducerea salariilor, a avantajelor sociale și a pensiilor. Iar Um, raportul neagă critica femeii referitoare la politica auster, uh, austerității. Și anume, femeiul spune că consecințele au fost, uh, acestei politici de austeritate au fost în mod sever subestimate. Uniunea Europeană are o problemă de venituri și nu de cheltuieli. Uh, iar acest raport neagă acest lucru și neagă și faptul că situația statelor membre s-a înrăutățit. Dacă doar uh, creștem doza unui medicament, dar el este uh, prescris în mod greșit, nu vom reuși să găsim soluția la această criză. Este nevoie de un sprijin solidar al statelor membre. Nu trebuie să jignim demnitatea uh, popoarelor europene. De asemenea, trebuie reglementate piețele financiare, trebuie să, să investim în locuri de muncă bune pentru cetățeni. De asemenea, trebuie să evităm sărăcia vârstnicilor în loc să creștem vârsta, vârsta de pensionare și, nu în ultimul rând, trebuie să fie uh, recunoscut faptul că um, statul are sarcini pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit și de aceea are nevoie și de venituri. Um, toate aceste lucruri raportul nu le recunoaște și de aceea nu merită susținut. Obiectivele Uniunii Europene ale justiției sociale și a uh, bunăstării sunt negate în acest uh, raport. Mulțumim, domnul Stolojan. Mulțumesc, uh, doamnă președinte

Aș dori să salut activitatea raportorului și pe cea a diferiților raportori din umbră care au fost foarte constructivi. Nu a fost chiar așa de ușor, cum vă imaginați. S-au făcut eforturi de o parte și de alta care au dat roade, iar Parlamentul poate acum să adopte acest raport cu o mare majoritate. Compromisul acesta este un pas înainte în ce privește dezbaterea bugetară avem soluții echilibrate care pleacă de la dogma austerității care s-a instalat în Europa de la începutul crizei. E vorba de soluții pragmatice care să aducă la oaltă finanțarea și îndatorarea. Există trei idei foarte puternice în acest raport. În primul rând, reluarea creșterii care trece prin uh, investițiile productive și, de exemplu, sistemele naționale de pensionare trebuie avut în vedere. Este un punct uh, crucial pentru că fără creștere nu poate să existe consolidare bugetară. În al doilea rând, Comisia este rugată să prezinte ipotezele care au fost avute în vedere când s-au control, con, calculat uh, problemele statelor membre și uh, pentru că altfel nu se poate ajunge la o strategie. Altfel Europa ar fi din nou în recesiune. Și a treia idee importantă, raportul susține că o reformă fiscală ar putea foarte bine să fie un aspect important al politicilor de consolidare. Stimați colegi, FMI-ul recent și-a recunoscut uh, erorile în ce privește impactul austerității și ar fi, n-ar fi bine deloc ca Comisia să fie singura care rămâne pe această poziție a austerității. Poate că atitudinea femeiului să fie un punct de inspirație pentru Comisie și pentru Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Torvalds are acum cuvântul un minut. Talman, first attack raportoren. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului, să îl felicit pentru linia sa consecventă. Uneori este bine să aruncăm o privire înapoi pentru a vedea de unde vin problemele. Vremurile bune în Europa s-au încheiat cam prin 1973. Și de atunci toată lumea caută vinovatul și speră ca vremurile bune să se întoarcă. După aceea a existat un fel de război comercial pe care am, încercat, am încercat să-l controlăm cât de cât și asta s-a încheiat cu euro. Iar acum se uh, folosesc măsuri de politică fiscală. Această concurență ne dăunează tuturor cetățenii europeni, statele europene au anumite nevoi. În Grecia șomajul este foarte mare și economia este în creștere negativă. Șomajul în rândul tinerilor este enorm. Le datorăm mai mult cetățenilor europeni decât ceea ce le dăm la ora actuală. Mulțumesc, doamna Swinburne, un minut. Mulțumesc, sunt de acord uh cu acest uh, raport al domnului Palones și aș dori să-i mulțumesc pentru eforturile depuse. Cred că trebuie să analizăm mai bine cum gestionăm finanțele publice, însă sper că uh, guvernul uh, din țara Galilor va acorda o atenție deosebită tuturor cheltuielilor publice. Administrația de la toate nivelurile trebuie să evalueze și să justifice cheltuirea banilor publice. Uh, Uh, se vorbește despre cheltuielile militare și eu aș cere guvernului uh, galez să se gândească bine înainte de a cheltui uh, milioane de lire cu utilizarea aeroportului din Cardiff. Nu putem să operăm sustenabil și cum în uh, Statele Unite și atunci cum putem noi să considerăm că putem să facem acest lucru mai bine cheltuind inutil uh, banii contribuabilor? Acest uh, raport sugerează că în loc să mm, avem proiecte care cheltuiesc banii inutil, trebuie să investim în creștere și locuri de muncă pentru viitor. Mulțumesc, doamna Swinburne. Acum, doamna Clevache, cu timp de un minut și jumătate gospodarska finančna in bančna kriza s katero se evropa Mulțumesc foarte mult. Criza din Europa s-a confruntat uh, în Europa cu un impact foarte mare asupra statelor europene. Deci statele europene se confruntă acum cu paralizarea dezvoltării, iar stabilitatea politică este și ea slăbită în anumite țări fără îmbunătățirea situației economice și fără depășirea creșterii uh, sărăciei și a, a șomajului nu se vor rezolva problemele, iar măsurile de austeritate trebuie să fie echilibrate cu măsuri pentru întărirea creșterii, dezvoltării economice și protecției sociale. Disciplina fiscală trebuie să meargă mână-mână cu solidaritatea la nivel european, iar problema instrumentelor de mutualizare a datoriei trebuie să devină o realitate. Este foarte important ca tinerii să fie în centrul soluției europene și să le permitem să participe activ la piața muncii ei trebuie să poată să formeze politicile viitoare. Și lucrul acesta este remarcat în raport. În fiecare an, numai puțin de un miliard de euro se pierd în Europa datorită fraudării impozitelor și a uh, evaziunii fiscale și dacă nu se răspunde prin îmbunătățirea situației bugetare naționale, prin rezolvarea acestor probleme, lucrurile nu se vor rezolva. Mulțumesc, domnule Pin, care acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să spun în primul rând că sprijin tonul general al raportului domnului Palone. Este nevoie de strategii pentru consolidarea bugetară. Nivelurile ridicate de datorie uh, nu sunt un motiv uh, pentru stimulente uh, economice suplimentare. Consolidarea trebuie să meargă mână în mână cu reformele structurale, ca o piață a muncii mai flexibilă. Chiar și Franța ia pași în această direcție Salut uh, Asociația Patronatelor franceze și rolul pe care aceasta îl are. Din păcate există unele puncte slabe în raport, probabil din cauza unor compromisuri uh, uh, prea mari. Este vorba de dezechilibrele sociale, dar și de garanția pentru tineri care nu mai ar introduce mai multă rigiditate pe piața muncii și mai multe praguri. Este foarte greu uh, să uh, promiți locuri de muncă ce nu există. Eu cred că uh, consecințele acestor bune intenții nu vor fi cele mai bune. De aceea noi ne vom abține. Mulțumim. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Îi dăm cuvântul doamnei Galpelt. Mulțumesc domnului raportor pentru că a evaluat foarte bine situația din ultimii ani în ceea ce privește criza și răspunsurile la uh, criză. Sunt de acord cu uh, remarca conform căreia situația în statele membre este diferită. Este diferită și de aceea avem nevoie de o strategie care să ducă la recomandări specifice de la țară la țară și care să ajute statele respective să iasă din criză. Consolidarea este un element esențial, însă nu este suficientă pentru stimularea economiei. Este foarte important că se menționează reducerea taxelor, pentru că aceasta este o povară pentru locurile de muncă. Guvernul maghiar a recunoscut de asemenea că solidaritatea trebuie interpretată într-un sens mai larg, că înseamnă colaborarea cu toate părțile interesate, nu numai, prin, nu numai restricții impuse populației. Și întreprinderile și băncile trebuie să fie incluse. Vă mulțumesc și vă felicit. Vă mulțumim, domnul Banchi. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Aș dori să mă raliez celor spuse de colega mea și să mulțumesc uh, raportorului în ceea ce privește stabiliza uh, stabilizarea bugetară. Aceasta este esențială pentru gestiunea crizei. Însă trebuie să nu uităm că nu putem impune o rețetă unică pentru toate statele europene. Dacă cineva are o boală arterială, va primi alte uh, medicamente decât pentru o altă boală. Astăzi a devenit clar că măsurile uh, stricte ale femeii nu au răspuns la așteptările pe care uh, le-am avut față de măsurile pe care le cerea femeii. există țări, precum Ungaria, care nu au uh, adoptat rețeta uh, FMI. Obrigada, Sra. Presidente. Não restam dúvidas sobre Doamna Zuber. da maioria do Parlamento em relação... Mulțumesc foarte mult. Există foarte multe aspecte care trebuie luate în considerare și pe baza acestora putem să formulăm o constatare. Se spune că politica de austeritate merge mână în mână cu o politică de creștere. Și, uh, de fapt, socialdemocrația uh, asociază aceste două concepte pentru a ascunde adevărata realitate cu care se confruntă țările, printre care și țara mea, Portugalia. Există măsuri uh, precum uh, reducerea uh, prestațiilor sociale, reforma sistemului de pensii și corelarea salariilor cu productivitatea ar trebui să existe o valoare mai mare a salariilor. Privatizarea companiilor publice este o altă măsură. Reducerea poverii administrative și uh, îmbunătățirea serviciilor publice furnizate populației. Se spune de asemenea că trebuie create locuri de muncă și trebuie asigurată creșterea. Acestea sunt doar niște prelungiri ale măsurilor care au ca scop umplerea buzunarelor capitaliștilor. Domnul Pașca. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, návrh uznesenia Európskeho... Mulțumesc că, că mi-ați dat cuvântul. Moțiunea Parlamentului European privind uh, finanțele în Uniunea Economică și Monetară se referă la problemele economice venite din sporirea îndatoririi. Pentru a restabili stabilitatea financiară, e nevoie să se ia mai multe măsuri. Este nevoie să se revină la măsurile de austeritate în domeniile care ar duce la reducerea investițiilor. De asemenea, trebuie să se reducă costul administrației publice, să se reformeze, să se modernizeze sistemul de pensionare pentru a fi durabil. Pe de altă parte, este nevoie să se adopte măsuri care să îmbunătățească veniturile fiscale, mai ales prin promovarea uh, afacerilor și a ocupării forței de muncă de exemplu, prin uh, noi reguli de înființare a unei companii, eliminarea restricțiilor nejustificate pentru profesiile reglementate, dar trebuie să facem acest lucru foarte repede pentru că cetățenii plătesc un preț foarte mare pentru mm, șovăiala noastră și trebuie să ajungem la aceste reforme. Mulțumesc foarte mult și acum vicepreședintele Comisiei, domnul Oli are cuvântul. Uh, mulțumesc, președinte, deputați. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere serioasă, la fel ca și subiectul pe care îl discutăm. Pentru că nivelul datoriei publice va fi și este um, aspectul cheie în acest deceniu. După cum am spus uh, într-un comentariu adresat raportorului, finanțele publice în Uniunea Europeană uh, se îmbunătățesc. La fel ca și încrederea uh, piețelor în măsurile luate de către guvernanți. Situația este diferită, bineînțeles, de la uh, țară la țară și de aceea Comisia are o abordare diferențiată referitoare la consolidare. Luăm în considerare provocările respective ale fiecărui uh, stat membru atunci când stabilim uh, efortul de ajustare fiscală. În unele din intervențiile dumneavoastră v-ați referit la uh, multiplicatorii fiscali. Domnul Nioc s-a referit la asta și alți um, colegi. Um, de asemenea, mulți au făcut referire la studii ale FMI, primul din octombrie și cel revizuit din decembrie. Uh, studiu efectuat de către uh, economistul șef al FMI și de către Daniel Lee. Câteva aspecte referitoare la asta. Suntem de acord că multiplicatorii fiscali vor fi probabil mai mari atunci când dacă gospodăriile au constrângeri uh, ce țin de credite. De asemenea, suntem de acord că multiplicatorii fiscali variază de la țară la țară variază în timp și variază în funcție de contextul economic. Din acest punct de vedere, aș dori să mă concentrez mai ales asupra a trei aspecte în care analiza femeii și ale, a comisiei sunt convergente și poate că acest lucru s-a pierdut din vedere uh, în controversa ce s-a iscat. În primul rând, multiplicatorii țin de efectul creșterii al consolidării fiscale, dar și de stimulenții fiscali. Atât Comisia cât și femeiul, cu toate că în, măsuri, uh, diferi, în măsură diferită, au ajuns la concluzia că cel mai semnificativ uh, episod de subestimare a multiplicatorilor se referă la anul 2010, an în care toate, majoritatea statelor implicau măsuri de, stimulent, de stimulare fiscală. Măsuri anunțate uh, ca temporare vor avea un efect uh, mai profund asupra creșterii invers, consolidarea fiscală ia, ia forma unor măsuri uh, permanente. De aceea efectul asupra creșterii uh, tinde să fie mai scăzut. În al doilea rând, multiplicatorii țin de efectul marginal asupra politicii fiscale și asupra creșterii. Politici, faptul că politicile de austeritate au dus uh, la consecințe neprevăzute nu înseamnă că lipsa măsurilor și la consecințe asupra creșterii nu înseamnă că lipsa austerității ar fi creat creștere. Apoi, lipsa unei consolidări credibile ar fi dus la creșterea unor uh, uh, rate a dobânzii mult prea mari pentru că trebuia acoperit uh, riscul și acestea nu ar fi putut fi uh, suportate. Trebuie să fim prudenți uh, când uh, interpretăm uh, rezultatele studiului FMI ca pe un apel pentru inversarea acestor politici. Gândiți-vă la Italia în toamna 2011, să spunem în toamnă-iarna 2011. Uh, Politica fiscală a Italiei era deja pusă sub semnul întrebării. Dacă Italia și-ar fi relaxat obiectivele fiscale și bugetare, acest lucru ar fi dus la o creștere și mai mare a ratei dobânzii, care era deja foarte ridicată, ceea ce ar fi creat foarte mari probleme în Italia. Deci totul depinde de context și lucrurile variază în timp. Nu putem să avem o regulă generală pentru toate circumstanțele în ceea ce privește politicile bugetare. Un ultim aspect. Există dovezi empirice uh, bazate pe studii academice, universitare, uh, serioase, că nivelul uh, datoriei uh, poate împiedica creșterea dacă este prea ridicat. Nivelul datoriei în Europa este în mod clar prea mare, deci alternativa de a crește sau a menține acest nivel al datoriei ar duce de asemenea la o uh, stagnare a creșterii economice. Datoria a ajuns de la 60% din PIB înainte de uh, criză, acum 5 ani, la aproximativ 90% anul acesta și anul viitor. Și, după cum spuneam, este știut faptul că atunci când uh, datoria publică crește peste 90-100% din PIB, ea tinde să aibă un impact negativ asupra dinamismului econo- asupra dinamicii econom- economice și asta se uh, traduce într-o creștere economică înceată în următorii ani. De aceea, consolidarea bugetară este în continuare necesară în Europa. În acest context, aș dori ca la final să spun că au avut loc multe discuții referitoare la obiective nominale sau efort structural, dacă ar trebui să alegem una sau cealaltă. Am spus la început că avem o abordare specifică de la țară la țară, diferențiată în ceea ce privește consolidarea bugetară. Și fiecare, uh, efortul fiecărui fiecarei țări este cuantificat în termeni structurali. Asta înseamnă că ne concentrăm asupra obiectivului bugetar pe termen mediu, astfel încât să punem pe primul loc stabilitatea pe termen mediu. Deci încercăm să eliminăm efectele ciclice și acest lucru înseamnă că dacă creșterea se deteriorează într-un mod neașteptat, o țară poate să primească uh, timp suplimentar pentru a-și uh, corecta deficitul, cu condiția să fi făcut eforturile de consolidare necesare. Astfel de măsuri s-au luat în 2012 pentru Spania, Portugalia și Grecia. După cum spuneam, însă trebuie să nu uităm că nivelul datoriei publice este foarte ridicat și că de aceea trebuie să lucrăm, să facem eforturi consecvente pentru consolidarea uh, bugetară. Și asta și în interesul nostru și pentru crearea locurilor de muncă în Europa. Mulțumim, are cuvântul raportorul, domnul Palone. Grazie, președinte. Eu... Pe... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în cadrul acestei dezbateri și aș dori să le mulțumesc de asemenea și raportorilor din umbră. Cei care au luat cuvântul astăzi au menționat lucruri foarte interesante și vă pot spune că, bineînțeles, nimeni nu deține adevărul absolut. Există colegi care au spus lucruri foarte interesante și au menționat uh, foarte multe amendamente care au fost uh, integrate în uh, compromisuri. Domnule comisar uh, Ren, într-adevăr nu putem să lăsăm garda jos pentru că încă nu am depășit criza. Este încă o bătălie în curs. O bătălie care încă nu s-a terminat. Cineva vorbea despre medicamente și spunea că trebuie să avem un medicament pentru această boală. Dar cred că acum privim problemele într-un mod foarte superficial. Iar, uh, domnule comisar Ren, în uh, raportul meu uh, spun că există încă foarte multe interese și foarte multe mize. Problemele încă nu au fost rezolvate. Trebuie să avem o dezbatere foarte deschisă. Pentru că nimeni nu deține tratamentul universal. Uh, Trebuie să facem o analiză a instituțiilor europene, trebuie să apelăm și la mediul academic, trebuie să avem un uh, mix adecvat de persoane implicate atunci când vorbim despre cheltuielile publice. Nu există un uh, medicament care să se aplice în toate cazurile, pentru că există diferențe de la o țară la alta. Trebuie să luăm în considerare situația națională. În Spania, de exemplu, situația este diferită de Grecia și Italia. Aceste acestea sunt uh, țări din sud, iar situația lor uh, diferă foarte mult uh, față de celelalte state membre. De aceea, cred că trebuie să avem o discuție deschisă, o discuție onestă, pentru că problema pe care o avem de rezolvat are mai multe fațete. Vorbim despre creștere, despre creștere prin consolidare fiscală, dar nu putem uh, să ne limităm uh, discuția doar la impozitare. Nu putem să um, vedem uh, doar corelarea dintre cheltuielile publice și recesiune. Trebuie să ne gândim la imaginea de ansamblu și trebuie să tragem concluziile potrivite și asta în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc uh, foarte mult domnului Palone. Stimați colegi, încheiem aici această dezbatere, iar, de, iar votul va avea loc mâine la prânz. Punctul următor de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Uniunii Europene cu privire la modernizarea ajutorului de stat. Dau cuvântul uh, celui care a redactat această întrebare și anume um, domnul Sanchez. Mulțumesc, doamnă președinte.